Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start our uh, session for today. Dragi colegi, propun să începem. Începem cu punctul 14 de pe ordine de zi. E vorba despre o prezentare a priorităților președinției uh, slovace și îi urez bun venit uh, ministrului slovac al economiei, domnule Peter Sigur, bun venit! la reuniunea comisiei noastre. Și, bineînțeles, toată lumea uh, e conștientă de provocările care ne așteaptă în domeniul politicii comerciale în următorii ani. Bineînțeles că vom discuta acordul CETA, ratificarea, procesul de ratificare, în primul rând semnătura, semnarea acestui uh, acord și apoi uh, scutirile sau derogările de la Um, sau aplicarea provizorie. E un subiect care preocupă foarte mult și opinia publică. Apoi, un alt subiect foarte important, mai ales din perspectiva economică și pentru mediul de afaceri, e reprezintă, o reprezintă modernizarea instrumentelor comerciale. Și aici intervine dezbaterea cu privire la China și Uh, conferința din 11 decembrie din acest an. Cum vom putea găsi o modalitate legislativă, ca să spunem așa, pentru a obține o soluție adecvată. Atât uh, uh, din perspectiva Parlamentului, cât și din perspectiva Consiliului înainte de 11 decembrie. Bineînțeles, există și dosare legislative care trebuie să fie finalizate, uh, mineralele din zonele de conflict, și deputarea negocierilor cu unii parteneri, negocierile în curs cu Japonia, de exemplu. Și, bineînțeles, vom aborda și uh, uh, procesul multilateral și tot ce se întâmplă la Geneva. Iată, priorități uh, pline de provocări și așteptăm cu mare nerăbdare să vedem cum abordează președinția slovacă toate aceste provocări. Mulțumim pentru prezență și vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Lange, pentru introducerea dumneavoastră, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. E o plăcere să particip la reuniunea comisiei dumneavoastră și mă bucur că îmi dați ocazia să discutăm uh, subiecte foarte importante ale politicii comerciale ale Uniunii Europene. E un adevărat uh, privilegiu, onoare pentru mine, uh, dar și pentru uh, Slovacia și o provocare să preia pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene în această perioadă atât de importantă pentru viitorul Uniunii Europene. Aș dori să folosesc această reuniune pentru a vă prezenta prioritățile președinției slovace în domeniul politicii comerciale în următoarele șase luni. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru eforturile uh, depuse de către, uh, uh, de către președinția olandeză, deci partenerul nostru din trio. Sperăm să continuăm cooperarea pe care am avut-o cu toate statele membre, dar și cu Comisia Europeană și ne vom baza pe această cooperare și pe viitor. Slovacia este o țară deschisă, exportă foarte mult. Noi uh, credem în valorile unui uh, comerț echilibrat, uh, echitabil, liber, pentru a crea locuri de muncă și aduce prosperitate în europeană. Sprijinim comerțul echitabil și împreună cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană și statele membre, președinția slovacă speră să obțină adevărate avantaje pentru cetățenii europeni și pentru economiile europene. Aș dori să subliniez faptul că transparența, accesul la informație și cooperarea eficientă cu toate instituțiile sunt foarte importante din punctul nostru de vedere. Acum aș dori să vă prezint câteva reflexii în legătură cu principalele provocări uh, în domeniul politicii comerciale europene și să vă vorbesc despre prioritățile președinției uh, slovace. Finalizarea procedurilor de adoptare și pregătirea semnăturii, semnării uh, acordului cu Canada, CETA, și apoi uh, negocierile TTIP-ului, vor reprezenta o prioritate, una dintre prioritățile principale ale președinției noastre. Având în vedere situația foarte gravă în care se află oțelăria Uh, faptul că trebuie să ne protejăm uh, uh, piața de importurile care fac subiectul dumpingului, ne fac să credem că trebuie să modernizăm cadrul legislativ european. Președinția noastră a apreciat rezoluția Parlamentului European care critică faptul că nu există suficientă voință politică la Consiliu uh, Uh, și care propune o modernizare a instrumentelor de apărare comercială și care um, uh, critică uh, acordarea fără condiții a statutului de economie de piață Chinei. Acest subiect va fi o adevărată provocare pentru președinția noastră. În fine, dar în ultimul rând, dar nu ar trebui să uh, uităm uh, eforturile necesare la nivelul uh, multilateral vom uh, continua să susținem uh, procesul de la OMC, pentru că uh, el propune un sistem de comerț multilateral și previzibil. Slovacia, prin președinția Consiliului, dorește să fie un partener constructiv și fiabil al Comisiei Europene pentru a pune în aplicare strategia europeană de comerț și de investiții. Sperăm să continuăm procesele de negociere pe care le ducem la nivel uh, bilateral, plurilateral și multilateral. Însă ar trebui să vedem uh, cum să facem față ultimilor uh, evoluții, mai ales în contextul referendumului din Regatul Unit. Persistă să existe incertitudini în legătură cu felul în care Evenimentele vor evolua în următoarele zile și săptămâni, însă până când nu va fi activat articolul 50 Uh, Regatul Unit va rămâne un membru al Uniunii Europene cu drepturile și obligațiile care decur din uh, această apartenență. În ceea ce privește uh, partenerii comer- noștri comerciali și poziția lor, va trebui să vedem cum se vor situa după ce negocierile de ieșire vor fi finalizate, în cazul în care Regatul Unit va ieși din Europeană. Acum aș dori să mă refer în detaliu la prioritățile președinției noastre. Semnarea CETA, acordul cu Canada, reprezintă o prioritate politică pentru președinția noastră. E un acord foarte bun pentru un european care va uh, spori uh, creșterea economică și va crea locuri de muncă și deci trebuie să beneficiem uh, cât mai repede de avantajele pe care le oferă CETA. Acum că Comisia a trimis Consiliului și Parlamentul European propunerea de semnătură, uh, aplicare provizorie și finalizare, am început la Consiliu activitatea în speranța că vom uh, semna acest acord uh, cu ocazia summitului din 27 octombrie. Consiliul a subliniat foarte clar în 2014 faptul că Comisia a ne, urmează să negocieze CETA ca un acord mixt și deci uh, Comisia și-a prezentat uh, acordul acest Consiliu ca atare, ceea ce înseamnă că acordul trebuie să fie ratificat nu doar de Parlamentul European, ci și de Parlamentele Naționale. E foarte important atât pentru Parlamentele Naționale, cât și pentru opiniile publice din țările noastre. Consiliul va trebui să finalizeze acordul uh, în toate uh, limbile statelor membre și, după semnătură, Parlamentul European va trebui să-și dea acordul la CIDA. În februarie 2016, Ehm, s-a anunțat uh, finalizarea verificării juridice a CETA, uh, ceea ce a fost uh, o adevărată realizare având în vedere sistemul de soluționare a litigiilor. În ceea ce privește sistemul de investiții, a tribunalelor de investiții, reprezintă un pas foarte important pentru a avea un nou model în domeniul soluționării litigiilor. Consiliul Uh, de asemenea, uh, studiază problema aplicării provizorii acordului, foarte important, uh, e foarte importantă din perspectiva credibilității din partea partenerilor canadieni. E Uh, timpuriu să ne pronunțăm în ceea ce privește rezultatele acestui proces, dar este foarte clar că noile uh, prevederi vor fi aplicate cel puțin provizoriu. În ce privește TTIP-ul, de ambele părți ale Atlanticului sperăm să obținem un acord înainte de sfârșitul acestui an. S-au înregistrat progrese foarte importante în ultimile luni, însă uh, ne mai așteaptă foarte multe eforturi în lunile următoare și uh, runda actuală va fi foarte importantă pentru succesul acestui acord. Sigur că uh, dorim ca nivelul uh, ambițiilor, al obiectivelor, să rămână la fel de important uh, în cei trei, uh, trei categorii de negociere. Nu vom, uh, uh, nu vom accepta uh, orice tip de acord. Avem nevoie de un acord echilibrat uh, și cu norme ridicate. Uh, TTIP-ul, uh, un TTIP mai slab, nu e o opțiune viabilă. Uh, sprijinim un acord echilibrat, dar și ambițios, în interesul Uniunii Europene și ale statelor membre în toate domeniile de negociere. Accesul de piață pentru bunuri, serviciile, licitațiile publice, cooperarea uh, de reglementare, măsurile netarifare și regulile. Uh, mandatul negociat uh, cu privire la TTIP e respectat. Uh, statele membre nu vor scădea normele și TTIP-ul nu va duce la o liberalizare a serviciilor de educație, de sănătate, sociale sau audiovizuale iar în ceea ce privește protecția investițiilor, Uniunea Europeană cere un nou sistem modern cu un sistem uh, uh, de uh, tribunale de investiții care să permite um, drepturi consolidate. În timpul lunii septembrie, Vom discuta acest subiect cu ministrii de comerț și vom găsi, sper, o opțiune pentru viitor. Accesul îmbunătățit al Parlamentului European Uh, la uh, negocierile cu privire la TTIP a sporit transparența și a adus uh, un adevărat avânt democratic în negocierile cu privire la TTIP. Dar ultimile scurgeri în presă privind documentele secrete nu sunt în interesul nimănui pentru că subminează poziția de negociere, subminează credibilitatea poziției noastre în negociere Uh, și ne îngrădește accesul la anumite uh, documente TTIP pe viitor. Acordul de liber schimb cu Japonia. Progresul înregistrat în uh, negocierile cu Japonia privind tratatul de liber schimb au fost foarte lente, însă ambele Uh, părți uh, s-au angajat uh, să finalizeze acordul până la sfârșitul acestui an, așa cum a reieșit cu întâlnirea cu prim-ministrul Abe la summitul G7 din luna mai. Astfel, va trebui să schimbăm ritmul negocierilor, să-l um, urgentăm. Japonia va trebui să abordeze chestiunile încă spinoase. Obiectivul pentru următoarele luni pentru președinția noastră va fi să continuăm să acoperim uh, propostiile mm, sau uh, lacunele încă existente pentru a finaliza negocierile cu succes. Uh, pe lângă CETA, TTIP și Japonia, mai există progrese de negociere cu alții parteneri și aici aș dori să mă refer la cele mai recente. Mercosur. Acordăm o importanță sporită finalizării acordului cuprinzător cu Mercosur, care e în interesele ofensive și defensive ale Uniunii Europene. Schimbul de oferte cu Mercosurul în domeniul bunurilor, a serviciilor și a licitațiilor publice este o, din luna mai a fost un pas foarte important pentru a uh, reveni la masa negocierilor. După cum știți, mai multe state membre uh, s-au declarat uh, nemulțumite în legătură cu includerea produselor agricole sensibile Uh, în oferta de bunuri ale Uniunii Europene deocamdată. Până la urmă, carnea de vită și etanolul au fost excluse. Și în acest context uh, suntem conștienți de probleme cu care se confruntă uh, sectorul agricol din Europeană și salutăm decizia Comisiei de a face o evaluare de impact al negocierilor Uniunii Europene de liber schimb asupra agriculturii europene. Rezultatele sale vor fi publicate, sperăm, în septembrie. Ecuadorul. Suntem cu toții de acord că Ecuadorul trebuie să uh, se alăture acordului uh, uh, comercial cu Peru și cu Columbia și sperăm ca semnarea protocolului de adoptare să se facă până la sfârșitul anului 2016, când măsurile autonome de comerț ale Ecuadorului vor expira. A fost nevoie de 2 ani de negociere cu Ecuadorul pentru a ajunge aici. Uh, s-a irosit foarte mult timp și totuși Consiliul uh, depune eforturile necesare pentru ca protocolul să poată fi semnat în luna noiembrie. Inutil să mai spun că Ecuadorul, la fel ca și Columbia și Perul, vor trebui să fie și ele gata, astfel încât să evităm uh, eventuale uh, sau alte întârzieri. Uh, suntem uh, încrezători în faptul că Parlamentul European va juca rolul care îi revine pentru ca procesul să fie finalizat cu succes, astfel încât Ecuadorul să primească sprijinul de care are nevoie, având în vedere situația dificilă cu care se confruntă în prezent. Republica Slovacă salută uh, începerea negocierilor cu Mexicul cât mai repede cu putință și sperăm ca prima rundă de negociere oficială să aibă loc în septembrie-octombrie anul curent o modernizare ambițioasă și cuprinzătoare a, a pachetului de comerț uh, din acordul global uh, UE-Mexico va aduce un cadru juridic uh, obligatoriu care va consolida relațiile UE cu Mexicul. Acum aș dori să mă refer la câteva de dosare legislative care vor fi discutate în timpul președinției noastre și care sunt foarte importante. Acordarea statutului de economie de piață Chinei, acest subiect are o importanță politică uh, foarte mare pentru Uniunea Europeană, având în vedere implicațiile sale um, extrem de uh, profunde. Nu numai că comerțul european va fi afectat, afectat ci și uh, creșterea și ocuparea. Bineînțeles că Uniunea Europeană trebuie să-și respecte obligațiile în conformitate cu normele OMC. Uniunea Europeană va trebui să însă să țină cont și de îngrijorările legitime ale producătorilor europeni Uh, însă trebuie să recunoască de asemenea că China are un rol uh, esențial de partener uh, comercial. Consiliul, în așteptarea propunerii Comisiei, nu a luat încă o poziție în ce privește acordarea statului de economie de piață Chinei și nu a, luat, uh, nu a propus nici uh, măsuri uh, care ar decurge dintr-o astfel de decizie. Așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei și sperăm să cooperăm cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană în interesul industriei europene, dar și a cetățenilor europeni. Bineînțeles că vom încerca să examinăm întregul impact sau pot, potențialul de impact al unei astfel de decizii și Consiliul a lansat o activitate de pregătire desfășurată de către comisie, mai ales printr-o consultare a părților implicate și o evaluare de impact uh, uh, cuprinzătoare. În contextul uh, crizei cu care se confruntă oțelăria euro- europeană, Consiliul a hotărât să redecidă dezbaterile tehnice pe marginea propunerii Comisiei din 2013 cu privire la modernizarea instrumentelor comerciale europene. Credem că e momentul să vedem cum putem îmbunătăți mecanismele uh, de apărare comercială pentru a evita distorsionarea concurenței și pentru a ne asigura că companiile europene rămân uh, pioniere la nivel mondial. La Consiliul din 13 mai, uh, minșii de Comerț au avut o dezbatere rodnică în ce privește ultimile idei ale Comisiei în acest uh, context, ținând cont de posibilitatea de a accelera procedurile antidumping și de a schimba metodologia pentru a calcula marjele de profit. În timp ce Consiliul are o atitudine pozitivă față de multe dintre propunerile Comisiei, Rămân însă poziții divergente privind anumite elemente, mai ales în ce privește faptul că nu se aplică regela, legea sau regula taxei mai mici, lesser duty rule. Vom continua la Consiliu Uh, să depunem eforturi, dar va fi foarte greu să uh, vedem care va fi poziția Comisiei, pentru că știm că uh, trebuie ca toate statele membre reprezentate la Consiliu să fie de acord cu această, consilie, dar, această propunere. Dar, în orice caz, sperăm să continuăm Uh, cooperarea strânsă cu Parlamentul, astfel încât să ajungem la un acord cât mai repede cu putință. În ce privește uh, instrumentele de licitații publice la nivel uh, internațional, va trebui să Um, abordăm uh, dezechilibrele din acest domeniu în țările terțe, trebuie să ne asigurăm că această propunere este balansată din punct de vedere economic, nu crește povara administrativă, birocrația și nu, um, uh, nu deraturează uh, competitivitatea pe piața internă a Uniunii Europene și nu duce la reacții negative sub forma unor măsuri de retaliere luate de către țările terțe. Însă trebuie să spun că situația de la Consiliu este foarte complicată și uh, persistă divergențe între pozițiile statelor membre. OMC, acum, uh, politica comercială vizează mai ales acordurile bilaterale și regionale, dar nu trebuie să uităm că ne rămân eforturi foarte importante de uh, făcut, mai ales la nivel multilateral. Vom continua să sprijinim OMC-ul pentru că credem că este o adevărată gardiană a unui sistem uh, comercial multilateral previzibil și transparent. Vom uh, sprijini în continuare activitatea sa, mai ales în ceea ce privește finalizarea conferinței ministeriale a 10-a de la OMC, așa numitul program post-Nairobi, la fel ca și Uh, negocierile cu privire la TISA și la EGA, deci acordul cu privire la bunurile de mediu. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, înainte să ajung la concluzie, aș dori să spun că transparența, accesul la informații și cooperarea eficientă cu toate instituțiile europene sunt foarte importante. Mizele sunt importante, dar aș dori să repet că ne angajăm să fim activi, responsabili și eficienți în președinția noastră a Consiliului Uniunii Europene în domeniul comerțului. Sperăm să avem și obiective ambițioase realiste. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea cuprinzătoare a priorităților președinției slovace. Aș dori să dau cuvântul în primul rând reprezentanților grupurilor politice și după aceea celorlalți colegi. Mai avem încă o jumătate de oră la dispoziție și cred că ministrul, domnul ministru ar trebui să aibă și posibilitatea să răspundă la întrebările care sunt adresate. Deci vă propun să vă respectați timpul de două minute pentru fiecare vorbitor. Domnul Vincă, reprezentantul grupului PPE, are cuvântul acum. Uh, uh, Mulțumesc mult, stimați colegi, domnule ministru, vă mulțumim pentru prezentare. A fost într-adevăr o abordare cuprinzătoare la tot ceea ce s-a făcut. Mă îndoiesc că în șase luni se vor putea realiza toate acestea, e nevoie probabil de mai mult timp, însă oricum, oricum vă felicit pentru abordarea avută. Pentru că ați început cu CETA și eu voi începe de la CETA. Pentru PPE, acest subiect este unul foarte important și, bineînțeles, avem acum acest punct de răstruge între, punct de răstruge între vechea lumea comerțului și cea nouă. Uh, Există această implicare a parlamentelor naționale, e foarte bine, dar avem și un întreg proces de negociere de câțiva ani în spatele nostru. Există așteptări ale companiilor, incluzând aici și IMM-urile de pe ambele părți, de la ambii parteneri, Uniunea Europeană și Canada. CETA poate să impulsioneze economiile noastre, căutarea de locuri de muncă și în mod ideal, ne-am dorit să fie semnat acest acord în această toamnă la summitul UE-Canada, însă și punerea în aplicare provizorie e foarte importantă. Dumneavoastră trebuie să dați acest semnal în Consiliu, domnule ministru, să luptați pentru aplicarea provizorie. E deosebit de importantă nu știu cât, 95-96% din acordul CETA e legat de comerț. Avem un acord mix, dar partea majoritară e cea a comerțului și e nevoie de această punere în aplicare provizorie. Ne-ați vorbit despre credibilitate, bineînțeles, și poziția Uniunii Europene. Toate acestea sunt foarte importante, însă foarte important e interesul companiilor și economiilor noastre. Acesta ar fi mesajul principal al PP-ului. Statul Statutul de economie de piață pentru China, da, un punct uh, greu. Am auzit de declarațiile făcute ieri de președintele Comisiei, domnul Juncker, la summitul UE China, care a spus foarte clar că statutul de economie de piață și supracapacitatea din China sunt legate și trebuie să ținem cont de acest fapt. Pe dosarele specifice, câte ceva acum, cred că cel legat de mineralele din zonele de conflict e unul foarte, mineralele din zonele de conflict e foarte important. Aveți munca deja începută de colegii olandezi și vă rog să continuați. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim din partea S și doamna Rodriguez. Muchas gracias, presidente, y gracias, eh, señor ministro, por estar aquí, por su comparecencia. Vă mulțumesc, eh, domnule ministru, domnule președinte. Aș avea și eu niște întrebări pentru dumneavoastră. Ne-ați vorbit despre importanța transparenței și că e un element crucial și pentru Parlamentul nostru. Cum vedeți dumneavoastră mandatele de negociere? Noi nu le cunoaștem încă. Nu credeți că în ceea ce privește transparența, odată ce există un mandat, acesta trebuie să fie făcut public? Știți că în cazul CETA există diferențe foarte mari între poziția Parlamentului, care a aprobat o rezoluție în, în majoritate și ceea ce se întâmplă în Comisia Europeană. Toate acordurile comerciale din uh, trebuie să fie și acceptate și trebuie să se țină cont și de opinia noastră. Mercosur, ne includerea capitolului pentru investiții. Cred că atunci exista un motiv, însă nu cred că ar fi bine acum pentru că situația s-a schimbat, așa că probabil acest mandat ar trebui să fie schimbat și trebuie inclus și capitolul legat de investiții. Și mă uimește faptul că ne-ați vorbit despre America Latină, dar nu ați spus nimic despre Chile. Pentru că Chile se află acum într-un proces de modernizare Atât doamna Mogherini cât și doamna Malmström s-au exprimat în acest sens, însă nu ne-ați spus nimic dumneavoastră în președinția voastră, dumneavoastră. Mulțumim din partea ECR-ului, are cuvântul. Cum domnul Saradil. Importantă e și vecinătatea. Mă bucur că în sfârșit președinția s-a mutat spre Europa Centrală. Țara mea are o istorie comună de 70 de ani împreună cu Slovacia. Nu am nimic de adăugat la prezentarea făcută pentru că am auzit tot ceea ce trebuia să aud și uh, ceea ce mă așteptam să aud. Slovacia este o economie orientată spre export. În uh, prezentarea sa, ministrul a acoperit toate acordurile importante, bilaterale și multilaterale și și negocierile în curs de desfășurare și cred că această abordare a fost una foarte profesionistă. Bineînțeles, ne-am bucurat să auzim în concluzie o descriere a relației foarte complexe și anume Mă refer la statutul de economie de piață al Chinei. Da, trebuie să ne respectăm angajamentele internaționale, însă în același timp trebuie să protejăm producția internă, mai ales în anumite țări și pe anumite sectoare. Și mă refer aici la industria oțelului și așa mai departe. Nu am comentarii, nu am întrebări. Sunt foarte mulțumit de programul președinției slovace. Vă doresc toate cele bune. Și sper că veți obține toate rezultatele pe care vi le-ați propus. Sunt convins că această comisie va fi întotdeauna de ajutor și vă va sprijini. Mulțumim foarte mult și acum din partea liberalilor, doamna Șarche. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule ministru. Eu am întârziat puțin, însă probabil ați văzut există niște demonstrații și sunt uh, blocate par, părți din oraș din cauza negocierilor TTIP. Sloganul lor este TTIP, jo- jocul a luat sfârșit. Unii cred că de asta vorbim, că totul e un joc. Și aș dori să vă întreb, domnule ministru, ce credeți dumneavoastră? Tocmai ne-ați vorbit despre un program comercial foarte ambițios. Cred că una din întrebările principale e ce se va întâmpla cu acordul CETA. Care credeți dumneavoastră că, sunt conseci- că vor fi consecințele dacă procesul de ratificare eșuează? Mai doream să vă să vă rog să ne spuneți mai multe despre punerea în aplicare provizorie a CETA. Din câte am înțeles din introducerea dumneavoastră, sunteți împotriva punerii în aplicare provizorie a capitolului pe investiții. E poziția Consiliului sau e poziția Guvernului dumneavoastră național? Și apoi, cum interpretează Consiliul tratatele? Săptămâna trecută, Comisia Europeană s-a delimitat de avizul de avizul serviciilor juridice și a spus că CETA este un acord mix, dar bineînțeles Consiliul și Orice ministru nu are nevoie de Comisia Europeană pentru a cere parlamentelor naționale un vot, pentru a le implica pe acestea în dezbateri încă din stadiu incipient, astfel încât să știe ce se întâmplă pe diferitele acorduri comerciale în diferite domenii. Societatea civilă și oricine e interesat trebuie să poată participa. Cred că CETA e un adevărat test pentru noi. Și vreau să ne spuneți dacă CETA e game over, s-a sfârșit jocul, care vor fi consecințele pentru Uniunea Europeană ca negociator, dar și pentru piața unică? Pentru că statele vor începe din nou să intre în competiție la nivel global. Salut uh, observațiile pe care le-ați, le făcut în legătură cu transparența. De ce nu au fost publicate mandatele negocierilor acordurilor comerciale, de exemplu cel pentru Tunisia? Noi cerem transparență, avem nevoie de mai multă transparență pentru cetățenii noștri și e remarcabil că de multe ori Consiliul e cel care nu e de acord cu publicarea mandatelor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și acum din partea GUE, domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru programul pe care ni l-ați prezentat. Văd uh, multe puncte comune cu strategia Comisiei Trade for All. Și cu siguranță vom avea această abordare complexă pe care am avut-o și cu președinția olandeză și probabil și uh, cei care vă vor urma se vor afla în aceeași situație. Câteva puncte care sunt importante din punctul meu de vedere. Sunt de acord cu ce au întrebat colegii mei în legătură cu CETA, însă aici aș dori niște informații mai clare. Ce părere are Consiliul despre noul sistem și dezvoltarea acestuia? Există o poziție clară în Consiliu pentru aceasta și apoi ce poziție are Consiliul și în ceea ce privește procedurile existente pentru toate negocierile cu acorduri eh, comerciale cu state terțe. Acestea m-ar interesa. În al doilea rând, aș mai vrea să știu următoarele cum vede Consiliul parteneriatul cu Parlamentul European? E Parlamentul European un, uh, un partener important în ceea ce privește negocierile? Pentru că este clar că e nevoie, că Parlamentul a cerut o modernizare a instrumentului de apărare comercială. E un uh, lucru important și pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre și m-ar interesa și poziția statului dumneavoastră. S-a vorbit despre supracapacitate în legătură cu statutul de economie de piață al Chinei. Și noi avem aceeași problemă. Și ce face Consiliul în acest sens? Cum își dorește să rezolve această problemă în relația comercială pe care, cu China? și nu să așteptăm și să ajungem apoi la sfârșitul anului într-un anumit război, într-un război comercial. În final, ne spuneați că în noiembrie Consiliul își va prezenta poziția în ceea ce privește aderarea Ecuadorului la acorduri. Mie mi se pare mult prea târziu. La sfârșitul anului, Parlamentul se va afla în situația în care trebuie și el să aibă poziția sa determinată și e mult prea târziu și cred că nu merge mână în mână cu procesele democratice în ceea ce privește o reformulare a politicilor comerciale. Și acum are cuvântul domnul Jadot. Vă mulțumesc, domnule ministru. Ne-ați spus despre CETA și că partea legată de investiții e partea cea mai controversată de sub acest acord și că acest capitol nu va face parte dintr-o punere în aplicare provizorie, dacă Consiliul și Parlamentul susțin proiectul. Și eu aș dori să știu cum arată unanimitatea în Consiliu. În consiliu și anume că partea aceasta legată de investiții ține de fapt de competențele naționale. Comisia Europeană nu are aceeași poziție. Ea ne spune că din punct de vedere legal CETA e un acord 100% de competențe europene, dar a acceptat totuși să numească acest acord un acord mixt. Așa că trebuie să știm care e realitatea legată de competențe. Putem într-adevăr să trecem la procesul de ratificare a CETA fără să avem o hotărâre din partea Curții Europene de Justiție în ceea ce privește Japonia? Acesta ar fi un prim punct. În al doilea rând, e bine că CETA e un acord mixt, pentru că eu nu-mi doresc să fie renaționalizate politicile europene, dar faptul că există această opacitate în legătură cu acordurile de liber schimb atât de mare încât cred că sunt foarte importante dezbaterile în parlamentele naționale. Însă să spunem Parlamentelor Naționale, veți participa la negocieri, dar apoi acordul va fi pus în aplicare încă, cel puțin în parte, încă dinainte să-l ratificați, e bine, această procedură e cumva uimitoare. Vi se spune, da, veți avea competențe, dar până la urmă procesul arată într-un asemenea mod încât competențele acestea uh, nu influențează punerea în aplicare provizorie. Un ultim punct legat de Brexit. Vestea cea bună e că nu Mr. Bean e șeful diplomației. Dacă Marea Britanie activează articolul 50. Ce se va întâmpla sub CETA cu cotele de carne de vită în momentul în care uh, Regatul Unit activează acest articol 50 și mai ales ce se întâmplă cu instrumentele de apărare comercială. Regatul Unit a luptat foarte mult pe acest subiect. Și atunci cum vom reuși să protejăm Europa de dumping? Cum domnul Marius Vifas are cuvântul și apoi ne va răspunde domnul ministru. Dar întâi are cuvântul doamna Rovol. Majoritatea întrebărilor au fost deja adresate. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi și ne-ați informat atât de pe larg. Programul pentru politica comercială e unul foarte plin și sunteți foarte optimiști vorbindu-ne de patru luni, mai lipsesc și câteva săptămâni din aceste luni pentru că sunt și sărbători, așa că eu vă urez foarte mult succes pe perioada următoare. Însă aș dori să știu care este poziția dumneavoastră și poziția Consiliului în următoarele, indiferent de față cele spuse de CETA. Pe de o parte, ne spuneți că nu ne dorim să, să renunțe la TTIP. Pe de altă parte, cu tot ce are de, făcut, are de a face cu acordurile mixte, punerea în aplicare provizorie și așa mai departe, la toate acestea ne aflăm într-un acord care e despărțit pe mai multe părți. Mie mi se pare că aici există un contrasens și aș vrea să știu cum vă închipuiți în mod concret că vor arăta următoarele săptămâni. Mulțumim, Caroline Karls van den Heinz. Bună ziua, domnule ministru. Pe mine mă îngrijorează când aud că vorbim de statutul de economie de piață al Chinei și că Consiliul nu are încă o poziție. Trebuie să stăm, să așteptăm, să vedem ce va propune Consiliul. Eu cred că deja ar fi timpul, pentru că în decembrie acordul OMC uh, iese din vigoare. Și aș dori să știu ce credeți dumneavoastră. Timpul este foarte scurt și știți că sunt multe la mijloc în cazul în care China obține statutul de economie de piață. Vorbim de locuri de muncă, consecințele care vor exista asupra economiilor noastre, comerțului nostru european și de aceea aș dori un răspuns concret din partea dumneavoastră. Ce fel de poziție veți avea? Și acum are cuvântul domnul IMM Paul Rubich. Da, mulțumesc. Bineînțeles, comerțul joacă un rol foarte important, mai ales pentru IMM-uri. Și ne dorim ca globalizarea să aibă un cadru clar, ne dorim securitate pentru IMM-uri și de aceea negocierile din cadrul OMC, CETA, acordurile bilaterale, TTIP-ul sunt foarte importante și e important să se țină cont în ele de IMM-uri. La CETA și la TTIP Există un mandat de negociere ale celor 28 de guverne, însă întrebarea mea e cum au ajuns aceste guverne la aceste mandate. Vor fi implicate parlamentele naționale? Au fost și cum a arătat această implicare a lor? Face parte din mandat? Știm că mandatul pentru CETA în parte a fost îndeplinit. Avem acum și un acord de plin pe care Comisia îl, evalu- îl evaluează pozitiv. Există multe elemente care au fost rezolvate acum și întrebarea e dacă guvernele și parlamentele naționale încă sprijină ceea ce s-a întâmplat și s-a făcut în cadrul comisiei. Și pentru că este un acord mixt atunci ce părți ajung pe, la nivel național și trebuie să fie votate la nivel național și ce parte revine Parlamentului European. Cred că pentru noi e un element foarte important. În Parlament există un lobby foarte puternic împotriva TTIP, care, la care negocierile încă nu s-au încheiat și de asemenea și împotriva CETA. Și eu cred că conceptul sărăcie pentru toți pe viitor e unul pe care trebuie să îl evităm. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi răspunde în limba slovacă. Pentru că deputații să audă și limba mea maternă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, pentru întrebările dumneavoastră. am vorbit deja despre aceste lucruri în uh, discursul meu. Uh, ați spus întrebări legate de CITA, de TTIP, despre statutul de economie de piață pentru China, ați vorbit despre transparență, despre Mercosur. Aș dori să revin la câteva dintre aceste aspecte din discursul meu. Recunosc că nu voi putea să răspund la toate întrebările. Poate unii veți fi nemulțumiți, dar oricum voi face, voi face tot ce va sta în putere. Mai întâi, în legătură cu Uh, CITA. Acesta este o prioritate politică, este un uh, acord esențial pentru Uniunea Europeană cu un partener semnificativ, stat membru al grupului uh, G7 și aș dori să spun că acest acord va crea locuri de muncă și creștere economică în Europa, așa cum a spus domnul Rubic. De aceea dorim foarte mult să semnăm acest acord cu Canada. Comisia a făcut o propunere Parlamentului și Există o propunere de decizie a Consiliului de, pentru a încheia acest uh, acord. Președinția slovacă a început imediat să lucreze la aceste propuneri. Este intenția noastră să semnăm acest acord în octombrie la summitul UE-Canada. Și lucrăm și la punerea în aplicare preliminară a acestui acord. Um, pentru că punerea în aplicare este foarte importantă când vine vorba de credibilitatea noastră. Dar este foarte greu încă să prevedem rezultatul final al acestor discuții și anume care prevederi se vor aplica și care nu în mod provizoriu. Dar protecția investițiilor uh, și um, Tribunalul de arbitraj pentru investiții probabil nu vor face parte uh, din uh, această punere în aplicare provizorie, așa cum au cerut majoritatea statelor membre în Consiliu. În ceea ce privește tratatul cu Statele Unite, TTIP, uh, mai mult dintre dumneavoastră ați pus această întrebare, inclusiv doamna Șache, de ambele părți ale Atlanticului există voința de a se ajunge la un acord echilibrat înainte de sfârșitul anului. Dar, până acum, am ajuns la un anumit nivel de înțelegere a priorităților părților, ale pozițiilor părților. Deci s-au făcut progrese, dar mai sunt încă foarte multe de făcut. Și ne aflăm în a 14-a rundă de negocieri această rundă și următoarele vor fi foarte importante. Vom vedea dacă această rundă va fi încununată de succes și dacă negocierile vor continua. Așa cum am spus, noi nu sprijinim un acord TTIP light. Dorim un acord complet. Pentru că după ce batem palma, ambele părți să aibă de câștigat. Nu cred că trebuie să facem prea multe compromisuri. Știu că vom discuta despre TTIP la summitul informal al ministrilor comerțului pe 22 și 23 septembrie. Acest consiliu informal uh, va avea loc la Bratislava. Și pe ordinea de zi se vor regăsi CETA, TTIP și probabil și statutul de economie de piață pentru China. Ați pus mai multe întrebări în legătură cu acest statut al Chinei. Domnul Winkler a avut o întrebare despre acest aspect, uh, um, dar și domnul Zaharil, doamna Hans. Rezoluția de pe 12 mai sau pentru a reformula încă nu am primit o propunere din partea Comisiei. Consiliul nu a adoptat încă un aviz sau un document în legătură cu statutul de economie de piață pentru China. Mă puteți întreba cum de posibil așa ceva, dar nu e, nu eu pot să vă răspund la această întrebare. Am fost în președinția Consiliului doar de o, sunt la președinția Consiliului doar de o săptămână, așa că, sincer, nu vă pot răspunde. Nu s-a ajuns la un acord în Consiliu sub președinția olandeză. Asta știu și acordul trioului de, pre, de președinții este să se aștepte propunerea din partea Comisiei. Nu s-a întâmplat încă acest lucru, așa că Consiliul nu are pe ce bază să se sesizeze, dar știu că acest subiect, și anume uh, statutul de economie de piață pentru China, s-ar putea să nu fie adoptat la nivel de Consiliu de Ministri pentru Comerț. S-ar putea să fie un subiect uh, discutat în Consiliul European în toamna acestui an, pentru că aici nu mai e vorba de comerț, e vorba de aspecte politice. Cineva a întrebat cum poate Slovacia să conducă acest proces. Ei bine, noi am avea, am, uh, suferit un impact negativ dacă China ar primi uh, statutul de economie de piață. Industria, la noi uh, um, foarte mulți cetățeni lucrează în domeniul industrial uh, și deci industria din țara asta a avut, ar avea mult de suferit dacă China ar primi statutul de economie de piață dar doresc să spun că asta nu va, accepta, nu va afecta modul în care se va lua decizia în Consiliu Președinția trebuie să acționeze în mod echilibrat în interesul întregului Consiliu, deci în mod, trebuie să fie imparțială. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu mandatele de negocieri. Consiliul consideră că, conform obligațiilor mm, din acorduri, din tratate, Parlamentul trebuie să fie continuu informat în legătură cu toate deciziile luate de Consiliu mai ales acest domeniu, în domeniul comercial, iar în ceea ce privește mandatele de, de negociere, de multe ori acestea includ de multe ori uh, informații confidențiale, deci Consiliul va trebui să studieze fiecare solicitare a Parlamentului European de informații secrete, inclusiv în legătură cu mandatele de negociere. Deci Consiliul va studia fiecare solicitare de la caz la caz în ceea ce privește modernizarea codului global UE-Mexic, s-a primit o astfel de solicitare din partea Parlamentului și voi Vă uh, voi implica pentru a mă asigura că Consiliul va răspunde cât de repede. Ieri, Coreperul a aprobat începerea de negocieri în unui acord uh, comercial cu Indonezia de către Comisie și noi, în calitate de președinție, am dorit să se ajungă rap rapid la un acord uh, privind mandatul de, negocia, de negociere a unui acord de liber schimb cu Tunisia. În ceea ce privește publicarea mandatului de negocieri, uh, s-a făcut acest lucru în cazul acordurilor TTIP, CETA, și TISA, dar Consiliul încă e de părere că e nevoie de un anumit nivel de confidențialitate în aceste acorduri comerciale pentru a asigura calitatea lor. Știu că asta nu, nu vă place să auziți acest lucru, dar cei dintre dumneavoastră care ați activat în domeniul comercial vă veți da seama că uh, Chiar și atunci când îți vinzi casa sau o proprietate, trebuie să-ți păstrezi secretă poziția de negocieri pentru că dorești să obții un preț cât mai bun, nu dorești uh, să oferi cumpărătorului toate informațiile, deci întotdeauna în politica comercială e nevoie de tactică. Uniunea Europeană trebuie să fie un partener care să-și a și în mânecă. Deci, motivul pentru care uh, păstrăm confidențialitatea anumitor informații și mă refer aici la Comisie și Consiliu, nu este faptul că nu dorim ca dumneavoastră, deputații, membrii Parlamentului, să nu fiți informați, ci Pur și simplu e pentru că dorim să păstrăm confidențialitatea anumitor secrete comerciale în cadrul negocierilor. S-a mai pus altă întrebare în legătură cu Chile. Slovacia sprijină modernizarea acordului uh, încheiat în 2003 și imediat ce Comisia va face o propunere de mandat pentru aceste negocieri, Consiliul va acționa, dar asta nu se va întâmpla, proba, întâmpla probabil înainte de 2017. Deci, în timpul președinției slovace, nu ne așteptăm să lucrăm la mandat sau să înceapă negocierile. Domnule președinte, am încercat să răspund la majoritatea întrebărilor. Uh, sper că am reușit. Mulțumesc! Coming. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit aici la Parlament pentru a discuta prioritățile președinției dumneavoastră. Cred că colegii sunt de acord că este un program ambițios. Vă urăm mult succes în aceste timpuri grele. Dincolo de Brexit aveți și multe subiecte complicate pe ordinea de zi. Vă urăm mult succes și sper că vom rămâne, uh, vom păstra legătura și vom putea coopera cât mai strâns. Mulțumesc! Good, dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen wir zu unserer Abstimmungsrunde. Stimați colegi, trecem acum la vot. În primul rând vreau să vă reamintesc faptul că că votul final e întotdeauna nominal, de aceea avem nevoie de cartelele de vot. Și v-aș ruga acum să facem o verificare, să facem un vot electronic de, verifica de verificare. Deschid votul de verificare. Stimați colegi, vă rog să votați. și închid votul de testare. Bine. Atunci trecem la primul vot important și anume, vă rog, tra poco, quindi voterò a mano. Nu am mm, încă cardul de vot. Uh, Va sosi în curând, asistenții îl vor aduce, deci voi vota prin ridicare de mână. Good. Dann kommen wir zuerst... Bine, atunci trecem la primul vot și anume rezultatele trilogului în ceea ce privește tortura după trei runde de trilog am reușit să ajungem la un rezultat la 24 mai și avem acum textul final. Și cred că ați putut să vedeți acest text și ați văzut că noi, Parlamentul, am reușit să înregistrăm un succes important pe acest act legislativ și cu siguranță putem să-i mulțumim raportoarei noastre, Marie Teșache, care a condus negocierile. Mulțumim foarte mult. Maritie, dorești să iei cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu sunt multe de adăugat. Le mulțumesc colegilor pentru cooperare și haideți să votăm. Mulțumesc foarte mult. Deci putem începe cu votul. Un singur vot. Votăm electronic și deschid votul. S-a închis votul și se adoptă fără voturi împotrivă. Perhaps to the political groups, uh, this will... Doresc să spun grupurilor politice că acest text va fi votat în septembrie în plenară și, și în ceea ce privește um, discutarea subiectului în opinia publică, cred că trebuie să cerem dezbatere în legătură cu acest raport pentru ca publicul să ia la cunoștință acest subiect. Wie, wie haben Sie denn abgestimmt? Aș dori să vă întreb cum ați votat dumneavoastră pentru sau împotrivă. Am abținere. Yeah, please. Could I make a point of order? Aș avea o solicitare de respectare a regulamentului. Dacă se poate, uh, doresc doar să informez colega că poate să-și aducă cartul de vot de aici din clădire. Da, într-adevăr, mai ce? și la Bruxelles și la Strasbourg, oricând puteți să faceți rost de cardul de vot. Bun. Mulțumesc, colegi. Tocmai asta fac. Am cerut uh, asistenților să-mi aducă cardul de vot. Punct 16. Trecem atunci la punctul 16, acord de parteneriat economic cu statele ADC, raportor e domnul Lambsdorff, avem câteva amendamente, o mare parte din ele au fost uh, declarate inadmisibile, însă la amendamentul 2 putem să votăm. Cine e pentru amendamentul 2? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și atunci trecem la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 9 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări, domnule Lambsdorff. Trecem atunci la un raport minunat privind comerțul exterior și statisticile, o poveste fără sfârșit, sfârșit pe care sper că putem totuși să o încheiem astăzi, pentru că ratul a, ă, pentru că Consiliul a fost ă, inflexibil, dar până la urmă avem un text aici care reflectă rezultatele de la trilog și deschid acum votul privind statisticile, privind comerțul exterior cu statele terțe. S-a închis votul. Ați primit și dumneavoastră o cartelă de vot, așa că avem un uh, rezultat concret, 30 de voturi pentru, 3 abțineri. Mulțumesc! Apoi, punctul 18. acordul dintre UE și China și Croația și deschidem votul. Închid votul. Majoritate se adoptă. Felicitări, domnule Winkler. Trecem la punctul 19. Acordul general pentru tarife și comerț cu Croația. Deschid votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, se adoptă. Și trecem la punctul 20. Viitorul. Ă, domnule Zalba, felicitări pentru munca făcută. Și trecem atunci la punctul 20, viitorul relațiilor ACP-UE după 2020, după expirarea acordului de la Cotonou. Și avem întâi amendamentul 1. Cine pentru? Cine împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 1. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Completare la amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, verificare, s-a cerut o verificare, bine, verificăm amendamentul 14, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 15. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 26, partea a doua. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, cu un amendament oral, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 59. Prim, a doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4, 64. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 65. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 66. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 67. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 68. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge și ajungem acum la votul final. S-a deschis votul și s-a închis votul și se adoptă cu mare majoritate. Felicitări, Pedro! Atunci trecem la punctul 21, strategia UE după acordul nuclear cu Iranul. Avem întâi amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și cine e pentru completarea la amendamentul 1, cine împotrivă, abțineri. Eu cred că se respinge, dar verificăm amendamentul 1. Cine s-a deschis votul și s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 4. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Cine pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm la 17 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 18. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Ca adăugare. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 devine caduc. Și ajungem la amendamentul 45. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. Amendamentul 45. Cine pentru? Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă, cum spuneam. Trecem la compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Nu devine caduc, spune președintele. Amendamentul 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54 55. 54. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57 pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și trecem atunci la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și, și acesta se adoptă. Felicitări! Și trecem la ultimul vot de astăzi, și anume controlul parlamentar și monitorizarea de către societatea civilă a acordului de parteneriat economic UE-SADC. Și există o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru comisie. Deschid votul. S-a închis votul și, și aici se adoptă. Și cu asta închidem sesiunea de vot care a durat doar o jumătate de oră. Have a good summer. Hey, see. With many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 urmează acum punctul privind activitățile grupului de, grupurilor de monitorizare. Cred că acest uh, exercițiu al grupurilor de monitorizare este foarte util pentru a fi cât mai aproape de negocieri. În ultimele luni, grupurile de monitorizare au fost active au avut loc 17 reuniuni ale grupurilor de monitorizare și acest lucru arată că acestea au fost foarte active. Um, s-au întâlnit în legătură cu negocierile uh, cu Statele Unite, deci TTIP. Au avut loc patru reuniuni pe 19 aprilie cu uh, Ido Ruben, care este uh, Uh, negociatorul adjunct, negociatorul șef adjunct, apoi pe, în mai, în legătură cu uh, rezultatul a 13-a uh, rundă, apoi studiul, proiectul de studiu, impactul asupra reglementării al acordului de liber schimb cu evaluări în UE și Statele Unite, o discuție foarte interesantă și, bineînțeles, în pregătirea a 14, celei de-a 14-a rundă de negociere am avut o ultimă reuniune pe 30 iunie și imediat după vacanța de vară va avea loc o nouă reuniune a grupului de monitorizare pentru a analiza rezultatul celor de-al 14, a rundă. Deci, urmărim negocierile îndeaproape și, bineînțeles, vom discuta evaluarea celor de al 14-a runde imediat după vacanța de vară. Acum, cu America Centrală și Cuba. We had a meeting, uh... Are cuvântul colegul nostru, uh, Reimer Böge. Am avut o reuniune cu uh, ambasadorul uh, Cubei în prezența DG Trade. Din păcate, Serviciul de Acțiune Externă nu a fost reprezentat și nu a spus nici de ce. A fost uh, o discuție interesantă, mai ales în legătură cu dialogul politic și acordul uh, de cooperare. Ambasadorul a solicitat mai întâi să, să se pună capăt cu poziție comune din 96, a insistat, bineînțeles, cooperarea în domeniul comercial, dialogul pe teme comerciale, integrarea Cubei în economia mondială, ă, reprezintă obiectivul, dar nu un acord de liber schimb acum sau pe viitor. Deci, acesta a fost un mesaj foarte clar. DigiTrade a făcut referire la situația acestui dialog și în cel legat de acordul de cooperare. Un lucru interesant este faptul că Cuba nu mai poate să uh, beneficieze de GSP. Există un deficit comercial din partea cubaneză și au existat evoluții interesante în anumite uh, sectoare ale economiei din uh, Cuba. De exemplu, aproximativ 57% din producția de alimente se bazează doar pe 28% din terenurile arabile. Un exemplu interesant, nu? Iată ce pot însemna inițiativele pentru dezvoltarea economiei și în alte domenii. În ceea ce privește situația privind acordul, avem 18 acorduri bilaterale ale Cubei cu statele membre. În ultima rundă de negocieri, în martie 2016, S-a încheiat acest nou acord, încă nu e public și s-ar putea să fie încheiat la sfârșitul 2016 sau la începutul 2017 și atunci vom trece prin procedura obișnuită, procesul de ratificare și va avea loc și discuția privind eventuala aplicare provizorie înainte de ratificarea de toate statele membre. Bineînțeles, Cuba va ratifica mult mai repede decât Uniunea Europeană. Aceasta e o provocare generală, nu doar când vine vorba de CETA sau TTIP. Mi-aduc aminte că am avut și reuniuni cu ambasadorii țărilor din America Centrală și ei ne spuneau că trebuie să intervenim la nivel de Consiliu pentru ca statele membre să ratifice uh, acordurile un pic mai rapid. pentru că uh, nu înțeleg, ei nu înțeleg că avem nevoie de mai mult de 2 ani pentru a ratifica aceste acorduri dacă există unanimitate în legătură cu conținutul. Nu se justifică, pur și simplu. Acest acord, bineînțeles, va include trei uh, capitole, dialogul politic, cooperarea și cooperarea în domeniul comerțului. Nu este un acord de liber schimb, așa cum am spus, se fac multe referiri la principalele obiective ale OMC, Principalele domenii de cooperare sunt barele tehnice, um, comerțul, măsurile sanitare și fitosanitare, um, vamale și uh, atragerea investițiilor directe străine și, bineînțeles, o clauză de evaluare și revizuire pe viitor. Deci a fost un punct de plecare interesant. Bineînțeles, uh, discuțiile vor dura mult. Mulțumesc! Mulțumesc, da, într-adevăr, calea e lungă. Bun, în legătură cu SADC, grupul de monitorizare SADC a avut loc pe 26 aprilie. S-a discutat, bineînțeles, acordul de parteneriat cu SADC. Tocmai s-a adoptat acordul. Cu Japonia, grupul de monitorizare pentru Japonia a avut loc pe 23 mai. Domnul ministru din Slovacia a spus că negocierile sunt cam lente din cauza alegerilor în Camera Superioară a Parlamentului din Japonia, care a avut loc săptămâna trecută sau cea dinainte. Acum sperăm că se vor accelera lucrurile. Acordul privind mediul și bunurile, eh, grupul de monitorizare privind mediul și bunurile s-a întâlnit pe 7 iunie după a patra rundă de nego- 14 rundă de negocieri cu uh, participarea unor actori interesați și unor ramuri industriale, cum ar fi industria producătoare de biciclete. Așa cum am spus ieri, acest acord merge înainte bine. Grupul de monitorizare, monitorizare cu Magrebul a avut loc pe 4 mai a fost promițător să auzim rezultatele primei runde în cadrul negocierilor între UE și Tunisia. Sunt convins că acesta este un dosar important și sprijinim, astfel putem sprijini uh, evoluțiile din situații din Tunisia. În legătură cu TISA, grupul de monitorizare s-a reunit de două ori, pe 21 mai și pe 30 iunie, după a 17-a și a 18-a rundă de negocieri. Și vă aduceți aminte, la ultima reuniune am avut o discuție cu raportorul nostru, doamna Reding, în legătură cu situația în negocierile acordului TISA. Grupul de monitorizare cu, Africa de, cu Asia de Sud, grupul de monitorizare s-a întâlnit pe 30 mai Discuțiile s-au concentrat pe drepturile lucrătorilor uh, în cadrul Organizației Internaționale a Muncii și actorii interesați în uh, domeniul economic. Dorim uh, pune în aplicare acordului de sustenabilitate pentru Bangladesh. Așteptăm această inițiativă de mult. Comisia se tot pregătește deci, uh, dacă se pregătește atât de mult, uh, presupun că rezultatul va fi remarcabil. Și s-a discutat și despre solicitarea GSP Plus pentru Sri Lanka. Cu Moldova, grupul de monitorizare s-a reunit pe 31 mai și s-a discutat despre asistența comercială. Grupul cu Mercosurul s-a reunit pe 29 iunie și a discutat despre oferta pentru Mercosur privind accesul la piață. Cred că este o inițiativă interesantă. Apoi, grupurile de monitorizare uh, privind acordurile de parteneriat economic cu Africa de Est și de Vest mai ales. Au, au, au uh, avut reuniuni pe 12 iulie. Helmut, dorești să adaugi ceva? Da. Um, Domnule președinte, ieri am avut un schimb de păreri foarte interesant în legătură cu Africa, în linii mari, și problemele pe care le-am discutat și ieri sunt cele legate și uh, de faptul că trebuie să vedem cum, cum abordăm drepturile omului în acordurile de parteneriat. Pentru că aceste acorduri sunt foarte importante și trebuie să-și aducă aportul mai ales în țările africane. Toate acestea au fost exprimate și în cadrul grupului de lucru, dar am avut uh, invitată și comisia și ONG-uri care aveau păreri diferite în ceea ce privește semnarea de acorduri de parteneriat. Au fost și ambasadori din Kenya, Uganda și Rwanda. și cred că schimbul de păreri din, caz, din cadrul grupului de monitorizare a fost foarte important și e important să meargă în mână, cu mun- mână în mână cu munca asupra acordurilor de parteneriat și cred că trebuie să se continue cu procesele de ratificare și trebuie să vedem care este statutul și bunăvoința din partea africană pentru semnarea acestor acorduri, pentru că am văzut că Tanzania acum nu își dorește neapărat să uh, intră în procesul de semnare a unui acord de parteneriat, procesul rămâne încă deschis și de aceea trebuie să se țină cont exact de uh, posibilitățile care există pentru partenerii africani și de condițiile care există acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Tot pe 12 iulie s-a întâlnit și grupul de monitorizare privind Asia și anume s-a discutat despre Filipine și Indonezia. Știți că au început negocierile cu Filipinele și s-a discutat rezultatul primei runde de negocieri. Și se consideră că aceste negocieri sunt promițătoare. După cum știți, și com Comisia lansează și negocierile comerciale cu Indonezia în momentul de față. Deci sunt în curs multe negocieri și sper că Comisia reușește să le acopere pe toate cu capacitățile pe care le are la dispoziție. Și, nu în ultimul rând, o chestiune fierbinte este um, China. Tocmai au avut, au avut loc discuțiile cu China în ultimele zile. E vorba de statutul de economie de piață și raportorul este domnul Winkler, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, grupul de monitorizare s-a întâlnit săptămâna aceasta, dar nu s-a discutat despre statutul de economie de piață, pentru că nu este subiectul de interes direct al grupului de Uh, monitorizare. Am discutat despre discuțiile privind investițiile cu China. Am avut deja 11 runde de negocieri cu China în legătură cu tratatul de investiții, care se numește Acord uh, Complet pentru Investiții și există deja un text consolidat care a fost pregătit și am fost informați în legătură cu conținutul acestuia de către negocierul șef al Uniunii Europene, domnul Rupert Schegermich. Va urma schimbul de oferte pentru o abordare mixtă, o, ceea ce privește tratamentul național va fi uh, o abordare de listă negativă și va mai fi încă o abordare de listă pozitivă privind accesul la piață. Probabil în septembrie Uh, sau azi sau mâine se va lua decizie la summitul UE-China, nu știm încă care va fi aceasta, dar ideea este că în septembrie să se organizeze a 12-a rundă de discuții. Comisia pregătește o evaluare de impact privind durabilitatea, care va fi uh, de asemenea interesantă pentru Comisia noastră și pentru întregul Parlament și uh, se va uh, publica un raport interimar privind această evaluare. După cum știți, la Strasbourg săptămâna trecută s-a um, Serviciul de Acțiune Externă a publicat strategia pentru relațiile UE-China și un element important sunt semnalurile pe care le primim din partea întreprinderilor, din partea mediului de afaceri și trebuie să vă spun că evoluțiile în climatul de afaceri este îngrijorător în momentul de față. Companiile europene nu ne transmit cele mai bune semnale. Uh, Camera de Comerț a Uniunii Europene de asemenea ne vorbește despre noi tactici de a pune piedici uh, companiilor europene în China cu noi condiții și noi așteptări um, din partea întreprinderilor europene și asta nu e un semn bun. Nu doar negocierul șef al Uniunii Europene a venit uh, la reuniunea noastră, ci și ministrul Chai, șeful uh, misiunii comerciale a Chinei și am avut un dialog interesant și cu dânsa, chiar dacă multe dintre elemente au fost generale în legătură cu poziția Chinei pe care le repeta și în anumite întrebări specifice care au fost adresate a evitat să răspundă direct. Ne-a spus că nu face parte din echipa de negocieri din partea Chinei, dar Uh, a repetat vechea poziție și anume că în legătură cu minte propuneri ale Uniunii Europene, partea chineză spune că asta s-ar regăsi mai bine într-un acord de liber schimb și nu în uh, negocieri bilaterale privind investițiile, cum ar fi chestiunile fiscale, care sunt foarte importante pentru noi. Am discutat despre președinția chineză a grupului G20 și un acord de, un acord de facilitare a comerțului și am discutat despre un concept filozofic în legătură cu China care încearcă să ne spună că aceste acorduri multilaterale regionale, cum ar fi TTIP, din punctul de vedere al Chinei, ar uh, avea un efect negativ asupra politicilor multilaterale OMC. Întotdeauna cu chinezii uh, avem astfel de discuții filozofice. Vom continua, bineînțeles, dacă urmează o rundă în uh, septembrie să vă informăm despre rezultatul ei. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Dartmouth. I've got two completely different... Am două întrebări complet diferite. Domnule președinte, ați menționat uh, Sri Lanka. Ne-ați putea da mai multe informații, chiar dacă nu aveți nimic de spus. În ce privește China, Există o temere, și aici mă refer la legătorii mei din circumscripția mea, că acest statut de economie de piață pentru China va fi impus. Și asta foarte repede, ceea ce va avea implicații imense. Pe termen lung. Și poate chiar și pe termen scurt ați putea să vă, domnule Winkler, să ne spuneți ceva. E o temere care este împărtășită și de alți colegi. Nu poate toată lumea uh, e interesată de ce vreau să spun, dar în orice caz. Cu privire la Sri Lanka, da, s-a făcut cererea pentru sistemul uh, de preferințe generalizate GSP+, trebuie să se facă prin intermediul actelor delegate și va trebui să ne gândim dacă cele 27 de condiții sunt uh, îndeplinite sau nu și e, face obiectul uh, dezbaterii. Încă nu s-a hotărât. Sigur, sunt diverse subiecte care urmează să fie discutate cu privire la mediu, muncă și așa mai departe. China. Da. Și alegătorii mei uh, se tem în legătură cu acordarea statutului de economie de piață Chinei și uh, să nu uităm că Parlamentul a adoptat o rezoluție în urmă cu uh, ceva timp și rezoluția noastră este foarte clară. Rezoluția spune lucrurilor pe nume, ne dorim ca Uniunea Europeană să aibă instrumente de apărare comercială funcționale după, funcționale după luna decembrie. Și Parlamentul a uh, vorbit și cu industria siderurgică, care este cea mai afectată, dar și cu alte ramuri industriale. Dacă există vreo iluzie, vreo aluzie. Sigur, acum Mindra iese la comisie. Parlamentul și-a exprimat poziția. Acum comisia trebuie să vină cu ceva nou și dacă vă uitați la ce s-a spus ieri, la uh, Beijing, uh, ce a spus uh, Juncker uh, și uh, Cecilia Malmström, probabil că în 20 iulie, săptămâna viitoare, nu vom avea încă o propunere din partea Comisiei. Vom avea o dezbatere mm, dar nu vom avea o propunere încă. Cred că mesajul nostru era foarte clar. Noi am spus care este propunerea pe care ne-o dorim să o facă Comisia. Și aici spuneam că dorim un uh, instrumente de apărare comercială funcționale în interesul nostru al tuturor. Helmut. Nu vreau să relansez o dezbatere pe această temă, pentru că avem rezoluția Parlamentului European și eu am votat pentru rezoluție. Doream să spun acest lucru aici. Dar Uh, că vorbim de alegătorii dumneavoastră, va trebui să spuneți alegătorilor britanici că guvernul britanic a insistat și timp de 2 ani s-a opus modernizării instrumentelor de apărare comercială. Răspunderea uh, aparține tuturor guvernelor uh, acum în Uniunea Europeană să facă față consecințelor. Trebuie să se spună acest lucru la modul transparent. Și dacă ne aflăm într-o situație în care nu înțelegem cine uh, ce decide, atunci e clar că cetățenii nu înțeleg ce face Uniunea Europeană, care sunt rezultatele politicilor și așa mai departe. Deci, vă rog să transmiteți acest mesaj, mesaj cetățenilor din circumscripția dumneavoastră, să fiți concret la obiect și să le spuneți să exercite presiune și asupra guvernului britanic uh, cum să procedeze. Da, eu cred că trebuie să uh, răspund pentru că e o întrebare directă și foarte bună, apropo. În primul rând, guvernul britanic până acum nu și-a exprimat uh, interesul uh, sau nu e pentru ce vreau să spun. Eu nu fac parte din guvernul britanic, fac câte dintr-un partid complet diferit. Dar tergiversarea sau uh, uh, alimentarea, dacă te speli pe mâine așa, eviți răspunderea, nu e un răspuns bun. Cred că guvernul britanic uh, procedează complet greșit. Politica față de China uh, a fost rezultatul deciziei lui George Osborne, care a fost uh, concediat și a fost foarte bine că a fost așa și sper ca noul guvern britanic, noul uh, Dr. Leon Fox, noul uh, ministru pentru comerț uh, și noul uh, guvern să sublinieze faptul că China face dumping, mai ales în domeniul siderurgiei și dacă China primește statut de economie de piață, va fi foarte greu să se uh, introducă noi instrumente de apărare comercială. Deci, uh, stimate coleg și drag uh, coordonator, aveți uh, perfectă dreptate și voi transmite comentariile dumneavoastră foarte pertinente ale legătorilor britanici din circunstanța mea. Dar s-a schimbat foarte mult personalul. Să sperăm că se va schimba și politica în consecință. Președintele, iată că se configurează o nouă coaliție la Parlamentul European. Vom relua această dezbatere după pauza de vară, în 20 iulie, Comisia va avea o dezbatere cu privire la această propunere și după vacanța de vară, la începutul lunii septembrie, cred că Comisia va prezenta o propunere. Helmut. Stimate domnule președinte, mă scuzați. Nu vreau să prelungesc prea mult dezbaterea, doar uh, doream să-i răspund colegului. Trebuie să fim totuși uh, atenți cu ce spunem și corecți. Dacă majoritatea siderurgiilor se află în situația în care se află, trebuie să ne întrebăm sau să întrebăm ce fac aceste, aceste uzine sau acele, oțelării pentru a se moderniza. Asta e problema dumpingului. Dacă nu devenim mai competitivi, dacă nu vom putea continua uh, dezvoltarea industrială, chinezii se dezvoltă astăzi, se modernizează și au redus și ei producția de oțel. Sigur că uh, peisajul este mai complex. Nu putem spune doar că chinezii fac dumping uh, salariul minim din China e mai mare în industria siderurgică decât în Bulgaria și în România. E o realitate. Deci, transmiteți, vă rog, alegătorilor Uh, toate informațiile ca să înțeleagă de ce vorbim, pentru că doar așa putem ajunge la o cooperare cu țările terțe în interesul cetățenilor. Președintele, nu am, uh, avem o dezbatere cu privire la China, vom uh, organiza această dezbatere după vacanța de vară pe baza propunerii Comisiei și, într-adevăr, aveți dreptate, ca întotdeauna, nu se pune doar problema la modul manicheist, alb sau negru, trebuie să discutăm și nuanțele. După cum știți, punctul 24 a fost amânat. La 25 nu am nimic. La chestiuni diverse. Trecem la punctul 26, uh, data următoarei reuniuni, 31 august și 1 septembrie. Astfel ajungem la final. Vă urez tuturor o vacanță plăcută, numai bine, uh, să vă încărcați bateriile pentru provocările care ne așteaptă după vacanță. Mulțumesc!